Good afternoon, colleagues. Uh, if you agree... Bună ziua, stimați colegi. Dacă sunteți de acord, haideți să începem cea de-a doua parte a reuniunii noastre de astăzi. Vă propun să mergem direct la punctul 9 care este o informare în legătură cu misiunea ITER la Budapesta și Viena. Vă, aduc, vă reamintesc că am trimis o delegație de 10 membri la Budapest și, Budapesta și Viena între 28 și 30 de octombrie 2019. Scopul principal a fost să viziteze Institutul European de Inovație și Tehnologie, EIT, și câteva dintre eh, comunitățile pentru cunoaștere și inovare, KICS, în Budapesta și la Viena. Această vizită a fost în special importantă în vederea regulamentului EIT propus recent de către Comisie. Șeful delegației a fost doamna Carvaio ca și ea ne va informa în legătură cu această misiune. Bineînțeles, dacă sunt și alți colegi care au participat la această delegație și care doresc să ne uh, dea împărtăș- să ne împărtășească impresiile lor, sunt bineveniți să o facă. Înainte de a da cuvântul doamnei Carvaio, urez, urez bun venit unui grup de vizitatori invitați de doamna Carvaio din sudul Portugaliei, Algarve. Algarve. Le urăm bun venit. <clears throat> Sunt în spate. Acum doamna Carvaio ne va primi cuvântul. on the ITRA delegation visit in uh, Vienna and Budapesta. În legătură cu vizita delegației ITRE la Viena și Budapesta. Mulțumesc foarte mult, domnule, pre, domnule președinte. Am vizitat Budapesta și Viena într-o misiune în special uh, dedicată EIT. Uh, foarte interesantă pentru că am avut ocazia să avem discuții în profunzime la, diverse, la diversele niveluri ale EIT, de la Consiliul de Guvernanță, membrii ai acestuia, la directorul EIT și structura EIT, deci oamenii care uh, lucrează la sediul EIT la București, la Budapesta, îmi cer scuze, și de asemenea Uh, Kix, KICS, aceste uh, comunități de cunoaștere și inovare. Sunt așadar diverse și diverse niveluri din interiorul KICS. Uh, am f- ne-am simțit foarte bine primiți de toate aceste entități. Am avut ocazia să discutăm în profunzime și foarte deschis. Am avut discuții foarte deschise cu toate aceste niveluri de la structurile EIT, EIT până la KIX și GEAC și uh, au fost, ne-au însoțit uh, în permanență și au discutat cu noi, uh, au fost dis- la dispoziția noastră pentru a ne răspunde la toate întrebările. Am uh, apreciat foarte mult uh, atitudinea constructivă și deschisă în, a schimbului de opinii. Uh, am uh, adunat informații foarte importante la prima mână, uh, foarte utile pentru mulți eurodeputați, în special cei, la, cei care nu cunoșteau atât de bine EIT în prealabil. Două aspecte foarte bune pe care le-aș sublinia ar fi, în primul rând, că ne-am bucurat că EIT a reușit să depășească dificultățile uh, evocate de raportul Curții de Conturi din 2016, care au ridicat uh, preocupări. Am avut ocazia să discutăm uh, acest lucru și am rămas convinși că această fază a trecut, că avem un nou început pentru EIT. Din nou, am fost uh, impresionați de conținutul pe care, care ni s-a prezentat și cu conținuturile prezentate de comunitățile cunoașterii KIX. Am avut uh, o prezentare foarte bună de la KIX pentru energie, schimbări climatice, nanomateriale, sănătate, am avut și reprezentanți, ai CEO și experții care ne-au putut arăta rezultate concrete. Am identificat și subiecte care sunt foarte importante pentru raportul nostru viitor. Am discutat acest lucru și cu doamna Matias și cu ceilalți raportori. Aspecte cum ar fi uh, un echilibru geografic mai bun. Uh, am identificat că această problemă este una pe care mai trebuie lucrat. De asemenea, necesitatea de a consolida sinergiile prin fondurile regionale care există deja. Trebuie să intensificăm sinergiile cu fondurile inițiale și cu alte părți ale Orizont 2020 și cu uh, alte componente ale Orizont uh, Europa. De asemenea, cu activitățile de cercetare și dezvoltare din interiorul Comisiei. pentru a avea o mai bună cooperare între EIT și restul uh, comunității de cercetare. Am folosit această vizită și pentru a pregăti raportul nostru în legătură cu, în legătură cu EIT. Mulțumesc și felicitări. Avem uh, câteva intervenții scurte. Dacă ați putea, un minut ar fi ideal, doamna Litau Marcheș. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succintă. Într-adevăr, doream să fiu de acord cu colega noastră, Grasa Carvalho. Am avut plăcerea de a participa la această vizită În primul rând, durabilitatea Kicks. Acestea cred că au ajuns la sfârșitul perioadei de perioade incipiente. Ar trebui să își găsească alte metode de finanțare după ieșirea din perioada incipientă. După aceea, există o concentrare excesivă în anumite țări ale Uniunii Europene. Trebuie să uh, luăm în considerare acest fapt dacă se vor crea noi comunități ale cunoașterii, cunoașterii X. Aș dori să putem să aș dori să subliniez importanța faptului că ne-am întâlnit cu participanții și um, cei care fac parte din Kix, însă este foarte important ca și alți actori să ia cunoaștere de ce se întâmplă în aceste comunități. Acestea au fost uh, exemple. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul acum domnului Pecarinen Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, voi vorbi limba finlandeză. Mă aștept așadar câteva secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am participat la această misiune la Budapesta, dar aș dori totuși să spun câteva cuvinte. E foarte clar și e foarte important să avem o plat- platforme de cooperare prin care să avem un număr de companii uh, să poate să coopereze, să coopereze mai bine în interiorul statelor membre, dar și la nivel transfrontalier în Europa. EIT a fost uh, înființat în mare parte pentru a face față acestei necesități și pentru a crea o posibilitate pentru noi în ceea ce privește know-how-ul. Problema în Europa este generarea noilor produse comerciale pornind de la acest know-how. Know-how. Și Kicks sunt o soluție decentă, funcționează destul de bine în funcția care a fost acordată, însă aș face câteva observații. În primul rând, este important pentru mine ca EIT și KIX să Uh, acționeze peste tot în Europa în apropierea comunităților de afaceri. În al doilea rând, un alt lucru la care m-am gândit și eu uh, este că asemenea platforme ar trebui să fie bune și în, sunt bune în, în statele membre, dar avem nevoie de o soluție paneuropeană. Am înțeles că al treilea pilon uh, al Orizont converge prin abordările și sarcinile sale cu EIT și cu KIX. Cu toate acestea, eu consider că este nevoie și de EIT și de KIX. Da, această discuție a fost prevăzută timp de 5 minute, deci suntem puțin în întârziere. Două intervenții au mai rămas, foarte pe scurt, vă rog, un minut pentru a putea trece la următorul punct. Dau cuvântul domnului Ijaps. Da, mulțumesc că aș dori să susțin ce a spus doamna Carvaiu. Mm, am fost la Budapesta și m-am bucurat să mă întâlnesc cu acești inovatori și oameni de știință și cu angajații EIT. Ce m-a surprins pozitiv a fost diversitatea acestor kicks. A fost un uh, început foarte bun uh, pentru regulamentul nostru în, uh, regulamentul nostru în legătură cu EIT. Doamna Buntinga. La pagina 4 a raportului dumneavoastră, spuneți că anumiți CEO au criticat câteva dintre propunerile din noul regulament EIT. Ați putea să ne spuneți care din aceste propuneri nu erau sati- considerate satisfăcătoare? Dacă puteți răspunde, doamna Carvaio? Am întrebat uh, pe toți CEO și toți reprezentanții CEO ce ar face diferit de propunerea comisiei uh, și nu exista o diversitate de opinii. Una dintre idei se lega de educație. Știau că se poate face mai mult pentru educație, însă doreau ca educația să fie inclusă în activitățile lor, nu ca o activitate separată de partea de știință și inovare. Aceasta a fost o, o idee. În al doilea rând, că se sunt îngrijorați că pe partea de durabilitate a KIX, în special cele trei KIX care au demarat, uh, cel pentru climat, energie, erau, se întrebau care va fi consecința eliminării treptate a finanțării din partea Comisiei. sunt îngrijorați și în legătură cu bugetul și distribuirea bugetului, pentru că acesta este menit să înceapă cu o finanțare mai scăzută și să crească în timp. pentru ei te, poate ar fi mai util să existe o arb, fel de curba distribuției, să se înceapă cu un buget mai mare care să scadă treptat. Existau și anumite derogări care existau în primul regulament care nu mai sunt prezente acum în propunerea comisiei care ar fi fost de dorit și sunt sigur că doamna Matias va vorbi despre acest aspect. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Trecem foarte rapid la punctele 10 și 11, schimb de opinii în legătură cu uh, pachetul EIT. Avem două rapoarte, doi raportori. Voi da cuvântul celor doi raportori, 5 minute fiecare. După aceea, raportorii din umbră, două minute, cei care sunt responsabili pentru ambele ar putea să fie patru minute, însă vă rog să încercăm să terminăm într-o oră și 20 de minute pentru a păstra uh, orarul stabilit. Începem cu doamna Marisa Matias, raportor pentru uh, regulamentul reformat în legătură cu Institutul European pentru Inovație și Tehnologie. Vă mulțumesc, îi mulțumesc colegei Carvalho pentru prezentarea misiunii la Budapesta și Viena. Din păcate nu am putut să particip la această misiune, însă am lucrat îndeaproape pe aceste puncte împreună. Intenționăm să stabilim foarte clar sinergiile între agenda inovației strategice și EIT, pentru că e singurul fel în care acest lucru poate să fie uh, logic. Este prima mea intervenție, deci nu voi avea uh, timp să mă refer la toate ideile care sunt uh, relevante pentru regulament, nici măcar domeniul de aplicare, deci voi pune accentul pe câteva puncte uh, pentru a putea uh, auzi, asculta și uh, opiniile colegilor care poate doresc să contribuie la discuție. În primul rând, avem câteva preocupări în legătură cu rolul Parlamentului. Dat fiind procedura reformată, de reformare folosită de către Comisie. Acest lucru are implicații dincolo de agenda strategică atunci când uh, examinăm calendarul prevăzut de către reformare, acesta va trebui să fie examinat pentru că singura modalitate prin care ne putem asigura că Parlamentul va fi implicat va fi prin uh, lucru asupra calendarului, pentru că programul spune că EIT ar trebui să fie un program uh, al Uniunii și să nu facă parte din Horizon Europe, ceea ce înseamnă că Comisia va avea un control mai mare asupra programului și după o perioadă de uh, șapte ani nu suntem siguri de implicare. În al doilea rând, transparența. În câteva rânduri, prima dată când am discutat, și s-a menționat și în această dimineață, am uh, pus, am focalizat uh, EIT și aceste comunități KIX în uh, doar câteva state. E important ca acestea să pună accentul mai mult pe o deschidere mai mare, ca plus valoarea să se aplice parteneriatelor care sunt deja în curs. Există niveluri de participare la KICS, dar trebuie să ne asigurăm că EIT va fi descentralizat și acopere și alte activități. Deci trebuie să stabilim câteva criterii clare în regulament în legătură cu alocarea KICS a hub-urilor și chiar a com- com- competițiilor care trebuie să fie deschise și transparente ținând cont de criteriile de excelență, dar nu numai, pentru că în anumite cazuri se pune prea mult accentul pe aceste criterii. Cred că EIT este un proiect prea bun pentru a fi limitat la ceea ce s-a făcut în trecut. Sunt câteva activități care au arătat că EIT nu, nu și-a atins uh, potențialul de plin. Uh, s-au inclus în reformare măsuri pentru monitorizare, pentru follow-up, uh, pentru evaluare acestor kicks. Poate ar fi necesar să introducem o perioadă mai scurtă de timp pentru evaluare, pentru că perioada de șapte ani pare să fie una destul de îndelungată. În fine, un lucru foarte important, știu că mai am doar 30 de secunde, deci rog pe domnul președinte să mă lase să termin. În ceea ce privește angajații, știm că EIT ar trebui să răspundă la noi criterii și noi provocări și pentru a face acest lucru, are nevoie de mai multe resurse umane la dispoziția sa. Pe lângă acest lucru, a apărut o problemă, avem nevoie de un răspuns rapid. Există o lacună în regulamentul de acum. Angajații EIT nu pot să-și prelungească contractele odată ce acestea au ajuns la finalul lor uh, și multe contracte vor expira, vor ajunge la sfârșit uh, în 2020. Um, trebuie să ne asigurăm că aspectul de resurse umane este avut în vedere. Altfel vom vedea o pierdere de angajați foarte calificați în următorii ani. Mi s-a terminat timpul, dar sunt sigură că în timpul discuției vor fi ridicate și alte subiecte care sunt foarte relevante. Mă interesează foarte mult comentariile colegilor mei. Mulțumesc foarte mult. Ne adresăm acum doamnei Maria Carvalho. Dumnezeu este raportorul pentru abordarea strategică pe perioada 2020-2027 în materie de cercetare. Aveți 5 minute, vă rog să vă prezentați raportul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu voi, mă voi referi la 5 puncte cu siguranță vor fi și altele, dar mă gândesc că cele cinci pe care le consider eu cele mai importante și pe care deja le măsor și le evaluez în acest raport din misiunea făcută la Budapesta și Viena. În primul rând, vreau să mă refer la echilibrul din acest triunghi al cunoașterii, mai ales uh, cele care se referă la accentul pus pe educație și știință. Credem că acest institut uh, s-a concentrat în trecut pe partea antreprenorială și de inovare și acordăm mai puțină atenție celorlalte două colțuri ale triunghiului, e vorba de educație și știință. În egală măsură, vedem și interesul de a consolida activitățile de educare, însă aceste activități de educare deja incluse includ o serie de activități care se derulează deja în aceste comunități e vorba de studii postuniversitare, practică în mediul industrial sau în mediul de afaceri, instruire profesională, dar uh, și o serie de activități care au legătură, până la urmă, cu activitatea de bază. Deci, acesta ar fi unul dintre punctele pe care le-am sugerat spre a fi schimbate în propunerea inițială a Comisiei. Un al doilea punct uh, referitor la ce spunea și doamna Matias în legătură cu deschidere și transparență, considerăm că primele verificări făcute au fost foarte transparente, dar în momentul în care, să spunem, un nou centru, un nou partener, un nou astfel de chic, mă depinde și deci, de la o comunitate la alta, uneori licitațiile nu sunt deschise, nu sunt transparente, Uh, dacă așa se întâmplă, ne vrem să ne asigurăm că toate recitațiile și toate procedurile sunt transparente pentru orice fel de centru de cercetare. Referitor la echilibrul geografic, aici aș avea o părere un pic diferită față de ce spunea colega mea Mariza. Excelența ar trebui să fie criteriu, dar uh, ar trebui în egală măsură și să avem un echilibru geografic chiar cu un astfel de criteriu de excelență. Chiar ar trebui, de fapt, să surprindem toate spațiile de excelență, așa cum suntem în Europa. Iar rezultatul final va fi, până la urmă, același, că și noi ne dorim un mai mare și o mai echilibrată repartizare geografică. În orice caz, trebuie să asigurăm un acces nu doar pentru țări, ci și pe regiuni pentru că știm foarte bine că e o repartizare foarte concentrată pe anumite regiuni la EIT. Un alt punct reprezintă sinergiile și trebuie să lămurim uh, rolul uh, acestora și, în orice caz, să orientăm corect aceste fonduri regionale către Institutul European de Tehnologie. În egală măsură ar trebui să găsim o modalitate cât mai convenabilă astfel încât institutul să coopereze cu uh, institutele de cercetare și am discutat deja acest lucru și EIC-ul și EIT-ul, ambele institute, au declarat că doresc și noi încercăm să asigurăm toate garanțiile că va spori colaborarea lor. În egală măsură, Durabilitatea financiară e un criteriu și anume după 15 ani ar trebui să poată să se uh, întrețină singure cumva, să supraviețuiască singure, însă această subvenționare probabil că nu va fi eliminată curând și în continuare vom uh, finanța anumite activități care sunt un pic îndepărtate de piață. Deci nu pierdem nici cunoștințele, nici informațiile, nici tot ce s-a dobândit, așa încât am dorit foarte tare să uh, studiem acest gen de model care să asigure finanțare durabilă pentru aceste uh, chicuri. Și o ultimă observație se referă la cele două noi chicuri. Avem o propunere a comisiei și în același timp propune un subiect și anume industria creativă. Suntem de acord cu acest lucru, însă al doilea subiect rămâne deschis și este un studiu făcut de către comisie prin care se identifică mai multe subiecte și unul dintre subiecte identificat de studiul de impact uh, arată că e un lucru pe care vrem să-l semnalăm și colegilor și raportelor din umbră și anume E un subiect care se prezintă a fi ca unul foarte important pentru Europa și întreaga lume și încă nu este uh, tratat de acest institut. E vorba de penurie, lipsa de apă, de uh, lipsa ei, de calitatea apei, de bazinele hidrografice, râuri, oceane, lacuri, toate aceste lucruri se pot dovedi foarte importante pentru o, unică, pentru o singură astfel de comunicare. Avem o comunitate de acest gen pe alimentație, pe energie, pe sănătate, dar nu pe apă. Deci este și acesta un subiect de discuție și iată o propunere pe care aș dori să o înaintez colegilor mei. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și eu, doamna Carvalho. Și acum voi da cuvântul raportorilor din umbră, care vor face referire la raportul domnului Maria Matias. Colegul, domnul Cubilius, este raportorul din umbră pentru PP. Mulțumesc foarte mult! Foarte pe scurt și din partea mea, ceea ce mi se pare foarte important este că e mai ușor, e mai ușor aici decât să discutăm despre strategia Institutului European de Tehnologie. Dar uh, ne interesează foarte tare să știm ce a propus Comisia la nivel de regulament. Din experiență știm cât de mult contează Însă eu aș depista aici mai multe probleme, dincolo de ce spunea doamna Carvalho, și nu știu dacă putem obține un răspuns uh, prin acest regulament. Încerc să înțeleg cu ce se ocupă acest institut și din ce văd, cea mai importantă misiune pentru acest institut o reprezintă crearea acestor comunități de eh, cunoștințe și inovare, aceste chicuri. Mie nu mi-e foarte clar dacă e vorba de niște rețele sau dacă se încearcă crearea unor conglomerate. Trebuie să încercăm să vedem în ce mod se face inovarea și în alte țări. Deci ori se face prin niște conglomerate reale, prin știință, prin proximitate geografică, nu știu, dacă poate citim uh, cărți și vedem ce se întâmplă în Silicon Valley, veți vedea acolo că cele mai importante institute din Silicon Valley vom vedea că acolo cultura inovării este cultivată la birtul din zonă. Oamenii se întâlnesc la birt, la cârciumă și uh, stau de vorbă și schimbă povești și asta duce la evoluții foarte interesante. Acum, în Europa, nu văd cum s-ar putea crea acest gen de socializare și uh, creare de rețele. Acest institut este consacrat creierii de comunități tehnologice și în același timp trebuie să acorde asistență unor companii tip startup. Practic am trecut de această fază, acum am ajuns în faza în care aceste comunități, aceste chicuri, rămân uh, treptat fără sprijin financiar din partea UE. Am vorbit cu noastre dintre aceste geek și am înțeles că au probleme mari în a supraviețui și anume în a se întreține singure fără asistență. Deci este iarăși o întrebare strategică. Înseamnă acest lucru că misiunea acestui institut de a crea chicuri nu este una viabilă, deoarece aceste chicuri nu supraviețuiesc de unele singure și dacă este să ne uităm la tot ce scrie în legătură cu aceste conglomerate, există întotdeauna anumite conglomerate, grupuri de astfel de comunități și unele sunt în pericol să nu a supraviețui. Deci mă gândesc că ajungem la o situație în care în curând va trebui totuși să găsim răspunsuri. Deci trebuie să vedem într-adevăr ce răspunsuri obținem în sprijinul inovării. A doua observație, ajung la esența informațiilor. Din ce am văzut, aceste comunități nu sunt foarte interesate pentru marile companii, marii agenți economici nu participă la aceste comunități. Deci dacă ne uităm la cum are loc procesul de inovare, de obicei ori se face prin conglomerate de mici companii sau prin companiile mari. Am văzut uh, cum funcționează Nokia, Ericsson, Siemens. Uh. De asemenea, s-a vorbit despre o serie de companii Problema este cum funcționăm în Europa. Institutul European ar trebui să fie mai atrăgător și mai interesant și pentru marile companii, mari agenții economici care să vrea să se implice în susținerea inovării. Vă mulțumesc foarte mult din partea socialiștilor și democraților. Pe ambele rapoarte avem un singur raport de din doamna Galvez Munoz. Da, voi vorbi în limba spaniolă data aceasta. Deci, în primul rând, mulțumesc uh, foarte mult doamnei Carvaio și lui Matias pentru mărturile lor. În principiu, suntem de acord cu cea mai mare parte a temerilor uh, exprimate și a problemelor care ar trebui să fie îmbunătățite Prima dintre aceste chestiuni era aceea de a ajunge la un echilibru mai bun și asta într-un triunghi al cunoașterii, cum spunea și noastră, sunt de acord cu doamna Carvaio la capitolul educație și știință, în sensul că e nevoie de o consolidare a învățământului și a științei și în același timp este nevoie și de un mai bun echilibru geografic, deoarece Uh, nu există un echilibru geografic, din motivul un dezechilibru și aici de asemenea sunt de acord cu ce spune doamna Carvaiu, poate mai puțin cu doamna Matias, și anume că excelența trebuie să fie și să rămână principalul criteriu de repartizare, însă, în egală măsură, ar trebui să fie activate și o serie de mecanisme care să permită niște inițiative și niște propuneri, niște uh, licitații care să includă mai multe lume și care să țină cont de diferențele regionale, pentru că, într-adevăr, aici există axa statală și axa regională și ele nu sunt corect definite și s-ar putea să avem de-a face cu țări care să ne, aibă nevoie de o atenție specială. Uh, pe de altă parte, să existe țări care, în care nu toată țara să aibă o nevoie de atenție specială, ci anumite regiuni. Și dacă ne uităm la harta uh, unde sunt, pe unde sunt situate aceste comunități, aceste chicuri, vom vedea că în anumite uh, țări sunt regiuni unde există populație foarte densă, care sunt foarte bine re- reprezentate și unde vom vedea că, deși populația este foarte densă, nu este suficientă de reprezentare, pentru că nu există astfel de uh, activități ale comunităților uh, informaționale. Apoi, al treilea echilibru se referă la faptul că trebuie să asigurăm un echilibru de gen, o egalitate de șanse între bărbați și femei, pentru că lipsește foarte tare uh, în activitatea Institutului. Este adevărat că Institutul European a însușit o serie de inițiative pentru a remedia acest dezechilibru de gen, însă chiar și așa este nevoie să luăm măsuri suplimentare. De asemenea, ca să trec mai departe, sunt și eu de acord cu doamna Matia, în sensul că trebuie să putem rezolva problema forței de muncă la nivelul institutului. Dacă ne apucăm acum și norma de muncă, dacă ne apucăm acum să-i sporim norma de muncă, dacă ne apucăm să sporim volumul de activități, înseamnă că va trebui să mai angajăm personal. Și ă, din acest punct de vedere, nu cred că se justifică acum să renunțăm la anumite persoane care au o experiență, cea mai constantă experiență în tot institutul. Cred că ar trebui să fim în stare în acest moment să identificăm o soluție pentru că să ne apucăm să ne lipsim de aceste persoane nu este nici în binele institutului, nici al comunităților, al și nu este nici spre binele Uniunii Europene în general. Mai departe, mai este problema durabilității financiare, un alt subiect de care trebuie să ne ocupăm, însă, în egală măsură, trebuie să ținem cont de faptul că nu toate chicurile sunt la fel și nu mă refer la faptul că sunt în aceeași situație. Deci putem să începem foarte bine și să spunem că da, Uh, s-au făcut niște verificări cu anumite chicuri, mai puțin cu altele, însă nu toate ființează în același sector de activitate și nu toate chicurile au aceeași posibilitate de a atrage investiții, nu în aceeași măsură, pentru că există domenii de activitate care sunt mai atrăgătoare pentru investiții decât altele și este important să asigurăm această diversitate în interiorul chicurilor. Ori și de această diversitate trebuie să ținem cont. Și o ultimă observație E vorba de noile comunități, noile chicuri. Este foarte adevărat că serviciul comun, um, GRC-ul, într-adevăr, în cadrul lui de la Sevilla, a scris un raport adresat Comisiei Europene în care a identificat tocmai aceste domenii, aceste subiecte, să zicem, unde este nevoie de uh, a dezvolta astfel de noi uh, chicuri, e vorba de industria creativă, industria culturală, dar e vorba și de alte sectoare ale economiei, de pildă apele și oceanele și acestea sunt un domeniu care prezintă un subiect care ar putea să uh, fie compatibilă cu una dintre misiunile care, misiunile care sunt anunțate în programul Orizont Europa, dar mai există și alte domenii care poate sunt mai puțin dezvoltate în cadrul Orizont Europa 2020, deși există inițiative consistente din multe părți ale Europei și chiar din anumite regiuni, care poate nu sunt ele campioane la inovare în mod tradițional, dar sunt campioane la inovare socială și uh, S-a vorbit un pic aici de partea de emigrație, de incluziune socială, însă, într-adevăr, se face referire la inovarea socială și cred că acest domeniu poate și trebuie să fie unul dintre principalele domenii de anchetă și de cercetare. Practic, vreau să exprim acordul împreună cu colegii mei și să vă spun că institutul, chiar în acest moment, este oarecum izolat de această strategie generală în materie de inovare și că, deci, ne revine datoria să muncim din greu pentru a identifica această sinergie, deoarece avem la dispoziție un instrument foarte important și trebuie să știm și să fim capabili să profităm mai bine de el. Uh, for... Uh, Mulțumesc! Domnul Ijabs de la Riniu, care vorbește în numele doamnei Solis Perez. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, vreau să-mi exprim sprijinul pentru întreg uh, proiectul și continuarea uh, activității uh, Institutului European. Unele activități sunt cruciale din perspectiva noastră. În primul rând, problema deschiderii chicurilor. Știm, desigur, că cu 11 ani în urmă a fost creat Institutul European al Inovării și Tehnologiei cu o foarte mare autonomie a Consiliului de Administrație, de a crea noi uh, chicuri și de a include noi parteneri. Dacă mergem mai departe și dacă principalul obiectiv al acestuia este să producă mediul european de inovare, având uh, o mai mare deschidere a chicurilor către noi parteneri, acest lucru este crucial și se aplică și vizibilității Institutului European și chicurilor în toate statele membre, pentru că chiar și aici, în Parlamentul European, când uh, stăm cu, de vorbă cu unii de, dintre colegii noștri vorbind despre, despre Institutul European, uh, despre IT, nu știu uh, ce înseamnă și nu știu de faptul că acest proiect datează de 11 ani, deci e o problemă de vizibilitate care poate fi rezolvată prin crearea de uh, hub-uri de uh, inovare ale EIT-ului în statele membre. O a doua problemă este răspândirea geografică. Sunt de acord cu criteriile de excelență, dar totuși nu e vorba numai de un mediu uh, de inovare al Uniunii Europene, ci și unul uh, pe plan intern al statelor membre. Deci trebuie uh, susținute planurile de inovare regionale. Erau până acum voluntare și acum, potrivit propunerii comisiei vor fi în proporție de 10% uh, obligatorii. După părerea mea, ar trebui ca acest uh, procentaj să fie mai mare. A treia chestiune care a fost menționată de mulți uh, colegi este sustenabilitatea financiară a acestor chicuri. Ideea că există o desfințare treptată și o monitorizare uh, Uh, care poate să fie mai frecventă decât la șapte ani, este foarte bună. E bine să existe o valoare adăugată din partea acestor uh, chicuri uh, care au rămas, au ființat și după 2015. Întrebarea este și ar trebui să includem în agenda strategică de inovare acest lucru, să spunem ce drepturi și obligații au aceste chicuri după anul 15. Și pentru ultimul punct, uh, cu privire la noile chicuri, unele din aceste chicuri uh, sunt deja propuse, uh, industriile inovatoare și creatoare, Dacă creăm al 10-lea chic în anul 2025, ar fi bine să avem o procedură mai transparentă în legătură cu modul în care aceste chicuri sunt create. E vorba de chicuri privind apa, privind migrația. Deci, transparența în ceea ce privește problema uh, noilor chicuri este esențială din punctul meu de vedere. Mulțumesc foarte mult, domnule Ijabs. Pentru versi, același raportor din umbră pentru ambele dosare. Dau cuvântul domnului Buchner. Mulțumesc și eu uh, urmăresc și consider munca depusă de către Sfântul European de Tehnologie ca fiind una esențială și adevărat că există și deficite și lipsuri în structurile noastre europene de cercetare și în ceea ce privește finanțarea, dar și în ceea ce privește uh, mediul creativ contextul creativ. De aceea mi se pare important, dacă nu chiar hotărător, pentru forța noastră de cercetare și inovare în următoare decenii, însă, în acest sens, dacă ne dorim să rămânem în frunte, trebuie să înzestrăm acest institut și cu un buget corespunzător și, uh, și alți antevorbitori s-au referit la acest lucru, motiv pentru care cred că avem nevoie să îmbunătățim situația. Însă, mai sunt și alte nemulțumiri care au fost deja menționate în ceea ce privește parteneriatele instituționalizate care fac parte din programul programul Orizont Europa și care servesc drept model. Nu sunt chiar convins că aceste parteneriate corespund caracteristicilor specifice ale chicurile. Un exemplu în acest sens, de pildă, cele faptul că 4% dintre statele membre participă sau ar trebui să participe la astfel de parteneriate, în anumite domenii se justifică, dar numai în anumite domenii, nu în toate domeniile. Eu însumi am condus la un moment dat un parteneriat în domeniul cercetării, un parteneriat european și pot să vă spun că astfel de limitări uneori nu fac decât aceste limitări restricționări, nu fac decât să pună și mai multe piedici. De asemenea, în ceea ce privește cercetarea, vreau să insist foarte tare pe criteriile de selecție pentru noile comunități, criterii care trebuie să fie clare și transparente și acest lucru a fost evocat uh, și subliniat foarte bine și de către antevorbitorii mei. Adică există foarte multe probleme, chiar foarte multe probleme care se cer a fi soluționate și, bineînțeles, trebuie să ne uităm la selecție. Însă această selecție trebuie să fie de așa manieră astfel încât să asigurăm o maximă transparență și să ne asigurăm că și selecția este corect făcută astfel încât chicurile acestea să nu fie un grup restricționat, un grup închis, ci să permită și atragerea și includerea de noi parteneri. Acest lucru este cu atât mai important pentru IMM-uri care, uh, date fiind circumstanțele, nu au acces la toate informațiile, uh, pe care, de care avea nevoie și deci au nevoie de posibilitatea să poată participa la astfel de parteneriate. Referitor la noile centre de excelență uh, în regiune care suferă la capitolul inovare, sigur că aceste centre sunt importante, uh, însă acest lucru a fost accentuat și el de către antevorbitorii mei și anume că da, excelența este mai importantă și să aibă întâientate. E adevărat că anumite subiecte sunt mai bine reprezentate în anumite uh, Uh, regiuni pentru că există premise mai favorabile decât alte teme sau alte domenii și trebuie să ținem cont de aceste specificități. Deci pur și simplu acum să ne apucăm și să facem fel de tabula rasa, să punem toată Europa pe același picior de egalitate și să impunem aceleași criterii, nu cred că este corect și nici important. Și în încheiere, o ultimă observație în Europa avem dificultăți foarte mari uh, tocmai pentru a atinge uh, țintele care țin de schimbările climatice. Mie mi se pare că acest subiect trebuie să aibă importanță, deoarece uh, obiectivele care țin de climă trebuie să se regăsească obligatoriu în obiectivele misiunilor și în rapoarte și, în egală măsură, în strategiile și în agenda de inovare principiile durabilității trebuie să se regăsească în planurile de afacere și să fie subliniate cu mai multă forță. Iată care au fost cele mai importante observații pe care am să le fac. Mulțumesc! Thank you so much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Acum pentru grupul ID avem doi uh, raportori din umbră, fiecare câte două minute maxim. domnul Andreea Caropol. Mulțumesc că n-am intervenit ca să nu risipesc timpul, însă vreau să-i mulțumesc și eu doamnei Carvalho pentru modul în care a condus și a organizat misiunile la Budapesta și la Viena. Am fost într-adevăr, au fost două zile în care n-am avut deloc răgaz să respirăm. Întotdeauna am fost concentrați pe muncă, muncă, muncă și iar muncă a fost adevăr o misiune foarte reușită, asta și datorită muncii depuse de întreaga comisie. Ar fi multe de spus, dar haideți să mă opresc la observațiile specifice. În primul rând, pornim de la o vulnerabilitate a analizei SWOT care a fost făcută în uh, legătură cu acest institut. Adică se descurcă mai bine, să spunem, uh, la măsurile aplicate ulterior de către institut după ce am exprimat anumite critici, decât uh, observațiile venite din partea Comisiei. De deci, aceea cred că e cazul să pornim de la rezultatele obținute sau rezultatele care nu au fost obținute în acești ani, pentru că, spunea și domnul Buchner, uh, mai mai că este un fel de club exclusivist, așa un fel de circuit închis care nu permite o deschidere uh, către realitățile ceva mai îndepărtate către noi. Deci referitor la deschidere și transparență e mult de zis. Ar mai fi un aspect care ține de vizibilitate. Acum nu știu Uh, dacă este adevărat sau nu, dar acest Institut European de Tehnologie și Inovare mi se pare că trimite la o idee uh, concretă, fizică, care nu este dinamică, nu este mobilă, adică e ca și când nu se creează o comunitate. Deci eu cred că și dacă am reușit să asigurăm o altă denumire, să găsim alt nume, mai spunea cineva, imensa majoritate a colegilor noștri și, până la urmă, colegii noștri Uh, habar nu au ce este acest EIT, majoritatea parlamentarilor. Vă dați seama dacă noi nu știm ce s-a întâmplat în teritoriul, în circunscripții statele membre. Deci haideți să încercăm să găsim uh, o denumire care să fie mai ușor perceput că este, ca fiind o comunitate. Și în egală măsură, aș vrea să fac o legătură care nu s-a făcut în legătură cu ceea ce spune astăzi domnul uh, Pachet, domnul director general. Uh, Orizont Europa merge către un caracter transversal, deci se renunță cumva la ideea de conglomerate, în vreme ce Institutul European în continuare o ține una într-una cu o abordare care nu pare a fi tocmai cea mai corectă, adică și în legătură cu instituția, uh, industria culturală și creativă, chiar și acolo, deși este vorba despre un sector foarte clar delimitat, am suntem complet detașați și nu de, rupți de obiectivele uh, pe care trebuie să le urmărim și pe care le dorește Orizontul 2020. Uh, Mulțumesc. Și acum cel, al, cel de-al doilea raportor, doamna Elena Liții. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și eu pentru prezentarea făcută. Mulțumesc și pentru explicațiile referitoare la funcționarea și la uh, țintele și îndatoririle pe care le prevede agenda privind agenda Institutului European de Inovare și Tehnologie. Calitatea mea de reprezentant al grupului aș dori și eu să vă spun că susținem întotdeauna inovarea și cercetarea dacă acestea aduc câștiguri concrete pentru întreaga economie europeană. Din păcate, însă, din datele pe care le-am primit din, de la Centrul de Cercetare al Parlamentului European referitoare la studiile de impact cu privire la agenda strategică de inovare, reiese că 73% 60% din contribuția financiară este concentrată de 5 țări. S-a subliniat acest lucru, adică Olanda, Germania, Franța, Suedia și Regatul Unit. Acest lucru vine din faptul că nu există suficientă integrare și promovare a activității comunităților de inovare la nivel de regiuni în întreaga Europa, lucru care limitează efectul acestora. În propunere aflăm că există intenția de a consolida acest program la nivel regional, însă nu se spune cum, în, prin ce măsură practic se va face acest lucru și care vor fi parametrii de valoare. De aceea, întrebarea este cum se va dori să se asigure și cum se va reuși să se asigure un mai bun echilibru de resurse între statele membre. O întrebare care a mai fost adresată. De asemenea, din același studiu de impact trimis de către Comisie la 1 august anul acesta, reiese că 77% din uh, consultarea publică deschisă a reșit, deci, că activitățile acestor institute de cercetare superioare nu este, uh, institutele de cercetare nu sunt suficient de bine integrate în ecosistemele uh, locale și regionale. Întrebarea este, de bun simț până la urmă, și anume cum încercăm să uh, echilibrăm aceste dezechilibre, să eliminăm aceste dezechilibre. Partidul pe care îl reprezint, Liga Nordului și grupul parlamentar Identitate și Democrație, crede în rolul chicurilor uh, pentru a asigura o reușită a acestui demers la nivel local și regional. Dar din același document mai reiese, într-o notă de, în subsolul paginii, la pagina 53, că unii dintre partenerii în aceste comunități și-au exprimat uh, îngrijirea și citez cu exactitate că există uh, anumiți parteneri influenți, iar banii sunt repartizați între ei. Și cred că acesta este mai greu de rezolvat față de ceea ce s-a spus până acum. Întrebarea este cum, uh, care este intenția Comisiei și cum vede Comisia soluționarea acestei probleme și cum va garanta o transparență în alocarea fondurilor. Nu Ideea fiind tocmai aceea, să vedem dacă are întâietate excelența sau dacă are întâietate realocarea teritorială a fondurilor. Ce anume, ce măsuri s-au luat ca urmare acestor plângeri și anume dacă cineva a analizat sau a putut analiza în amănunte aceste lucruri și dacă s-au făcut controle și verificări. În calendarul financiar legislativ, în, acolo unde se vorbește despre sprijinul pentru chixuri și subvenții, Institutul European dorește să sporească activitatea de învățământ și instruire cu o componentă antreprenorială pentru a forma următoarea generație de talente. Liga Nordului este în favoarea unui astfel de parteneriat și unui astfel de activități și vrea să se promoveze mai ales consolidarea relațiilor între universități, centre de cercetare și IMM-uri care de multe ori sunt date la o parte din această activitate pentru că nu au acces la informații sau pentru că există un exces de birocrație. Mai mult decât atât, dacă dorim să consolidăm marca, imaginea de marcă EIT, de, pentru cursurile de instruire uh, în programe masterale și de doctorat. Cum intenționați dumneavoastră să promovați această imagine de marcă în mediul universitar, având în vedere că de cele mai multe ori oamenii nu știu că există acest institut? Propunerea noastră de a face investiții astfel încât marile uh, universități de renume să poată accesa fonduri și să creeze uh, proiecte, dar nici măcar universitățile mici nu pot accesa anumite programe care totuși să garanteze o mai mare apropiere de uh, și o capilaritate în abordarea teritorială și de aceea o mai bună răspândire și cunoaștere a imaginei marcă. Mă iertați, știu că am depășit timpul. For, uh... Mulțumesc. Pentru ECR avem același raportor din umbră pentru, uh, pentru aceleași două dosare, domnul Robrus și este înlocuit de domnul Roc. Mulțumesc foarte mult. Din păcate, domnul Rus este într-o misiune la Washington, dar uh, a dorit uh, să sublinieze șase puncte. Trebuie să reducem povara administrativă. Este foarte greu pentru startup-uri, pentru IMM-uri să existe prea multă hârțogăraie Uh, există chicuri uh, care o duc mai bine, altele mai rău, trebuie să facă schimb de bune practici. EIT-ul trebuie să se uh, axeze pe crearea unui triunghi al cunoștințelor, așa cum s-a spus mai devreme. Nu știm dacă elementele educaționale sunt cele mai elocvente. În ceea ce privește Echilibrul geografic este important pentru noi ca EIT-ul să fie condus în special de criteriul excelenței. Uh, în ceea ce privește sinergiile cu Orizont Europa, trebuie să avem astfel de sinergii, dar și mai important, uh, trebuie să încercăm să evităm suprapunerile, mai ales cu Consiliul European al Inovării și vrem să întrebăm Comisia cum va preveni acest lucru. În ceea ce privește sustenabilitatea financiară, suntem de acord că trebuie uh, să ajutăm primele echicuri care nu sunt sustenabile uh, financiar încă în perioada de tranziție. Această uh, finanțare trebuie să fie condiționată pentru că nu trebuie să finanțăm um, chicurile care nu sunt viabile. Domnul Rus vă mulțumește pentru atenție. Da, doamna Matias este uh, raportor pentru GUE. Vreți să interveniți acum? Da. Da, pot să fac la sfârșit. Deci avem trei solicitări de intervenții și încep cu domnul Eller. Mulțumesc. Dragi colegi, trebuie să privim uh, mai atent detaliile. Vă reamintesc acest lucru. Dacă ne uităm la statistici în ceea ce privește echilibrul uh, geografic, vedem numai 5 țări. Dacă vedem distribuirea haburilor, uh, imaginea este diferită și cred că ideea de a stipula ca EIT-ul, ca agenda EIT în uh, regiunile mai uh, uh, defavorizate, agenda trebuie să fie altfel. pentru că nu prea găsești regiuni defavorizate unde să găsești participarea IMM-urilor, un sistem de educație și universități puternice acestea sunt deseori reprezentate de chicuri, însă ideea este cum să răspândim acest lucru și ar trebui să uh, privim mai atent uh, haburile care uh, dacă ne concentrăm pe o discuție statistică în ceea ce fiește chicurile, asta poate să inducă în eroare. sunt uh, studenți uh, din universitățile tehnice cu care avem probleme cu uh, femeile în antreprenoriat. Da, trebuie să folosim instrumentul stipulat, însă trebuie să știm că chicurile se schimbă demografic trebuie să realizăm unde este problema și unde este cantonată soluția. Și în ceea ce privește participarea industriei, să fim cinstiți. La bun început a fost o decizie politică de a identifica uh, inovarea în domeniul uh, energiei, de pildă, pentru că nu existau uh, antreprenori uh, dacă vrem să vorbim despre schimbările climatice, problema era că nu era o preluare antreprenorială de către uh, piață. Deci dacă privim uh, un kick uh, în domeniul schimbărilor climatice, am creat o creatură în care am concentrat foarte multe lucruri și ne-am îndepărtat de această idee că vrem un triunghi al cunoștințelor care să schimbe uh, educația în universități uh, și competențele de inovare, că vrem să finanțăm o, o uh, comunitate startup și să stimulăm uh, participarea la planul de inovare. Cred că cea mai bună îndrumare a fost raportul Curții de Conturi. Multe dintre aceste audituri se concentrează sau se axează pe următoarea întrebare. Oare banii au fost uh, cheltuiți în mod eficient? Problema este, definiția este cea corectă și cred că Curtea de Conturi ne-a arătat că pentru prima oară un audit a fost uh, făcut cu o perspectivă de impact și acest lucru este un instrument pentru ceea ce vrea să realizeze Parlamentul. Nu putem să împovărăm acest uh, instrument mai mult decât poate să ducă. Uh, întâi am uh, dorit să existe, să creăm MIT-ul european, apoi ambițiile au scăzut și am creat EIT-ul și am început și prin a avea niște chicuri. Nu poți să spui că schimbi imediat sistemul de educație universitară uh, în Europa dacă înființezi cinci uh, chicuri. Da, sunt un punct de pornire, dar cred că uh, documentul de orientare care este neutru și foarte critic este cel al Curții de Conturi. Și acolo avem un instrument de orientare pentru că nu numai că pune la cuantifică numărarea orelor și facturilor, dar poate să arate și cum EIT-ul ar putea să arate în viitor. Doamna Litao Marcheș, în final. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să semnalez pe scurt uh, trei puncte foarte importante. În primul rând, Institutul European, European și uh, chicurile au fost create pentru a rezolva o problemă. Problema transpunerii rezultatelor uh, cercetării, implementării acestor rezultate. Acum mărturisesc că Poate că mă înșel, dar nu cunosc multe țări din lume unde problema a fost rezolvată fără uh, asistență publică, asistență din partea statului. Sigur, asistența, ajutorul de stat nu poate să continue la infinit, însă este un stimulent, un impuls important la începutul fiecărui proces. Acesta este punctul de pornire. În al doilea rând, sustenabilitatea chicurilor. Asta nu înseamnă că cu valoarea adăugată actuală, asta nu înseamnă că rezultatele sunt deja vizibile și trebuie să împărtășim această experiență. Când am vizitat uh, chicurile, am văzut unde era cantonată valoarea adăugată ea poate să fie uh, cuantificată și partajată. Și, în ultimul rând, sunt nu sunt uh, uh de acord. Nu putem să vorbim de uh, regiuni sărace uh, defavorizate, pentru că în aceste regiuni există excelență, există cercetători excelenți, sunt țări care doresc să participe și am văzut acest lucru Uh, și în alte zone. Aceste comunități, sigur, se axează în anumite regiuni, însă trebuie să vedem cauzele, să înțelegem cauzele de bază. Mulțumesc! Doamna Banting a cerut să intervină. Mulțumesc! Vorbesc ca raportor la avizul uh, Comisiei CULT și privesc lucrurile din punctul de vedere al uh, educației. Dar am și ambiții ITRE. Câteva aspecte. Primul se referă nivelul de ambiție, așa cum este prevăzut în legislație. Și aș vrea să spun că legislația mi se pare uh, îngrijorătoare uh, atunci când am citit, pentru că uh, nu Uh, enumeră uh, prea multe ambiții și aproape că nu uh, menționează știința și tehnologia. Calitatea muncii din EIT este foarte bună, dar aș vrea ca acest lucru să transpară și în legislația cu care lucrăm. Fără invenții, nu e nimic de inovat și educația tehnică este esențială pentru continuarea uh, Institutului European al Inovării și Tehnologiei. Nu vindem numai idei, ci și produse, idei care pot să fie utilizate în viața de zi cu zi. Uh, cât despre răspândire și cuprinderea unei uh, zone tot mai mari, sigur, acest institut trebuie să deservească tot mai multe state, însă trebuie să existe uh, ambiții și standarde înalte pentru educație și, având în vedere acestea, trebuie ca uh, uh, educația uh, să uh, fie uh, finanțată așa cum trebuie educația antreprenorială și cea tehnică. Oamenii sunt la fel de inteligenți în România cât sunt și în uh, uh, Germania sau în Irlanda. Și uh, de aceea trebuie să încurajăm educația. Și acum uh, mă refer la finanțare, un nou model de finanțare uh, poate să fie extrem de important, însă vă cer să nu uitați că cel puțin 30% din responsabilitatea EIT-ului și a chicurilor este educația. Și educația nu trebuie să fie o activitate uh, cu profit. Sigur că da, trebuie să susținem ca acestea să se autofinanțeze, dar să vedem cum putem să corelăm acest lucru cu uh, calitatea uh, cercetării. Deci trebuie să fim prudenți atunci uh, când uh, cerem o uh, independență și o generare de profit permanentă. Problema vizibilității și faptul că înainte de a veni în Parlament n-am auzit de EIT am uh, lucrat uh, mai bine de 30 de ani ca uh, jurnalist în domeniul științific, dar niciodată nu am întâlnit vreun articol despre EIT, ceea ce este îngrozitor. Publicitatea și vizibilitatea sunt îngrozitoare și trebuie să avem o linie bugetară pentru asta pentru publicul general, uh, asta ar fi un îndemn către uh, deschidere, pentru că oamenii nu vor să financeze organizație de care nici nu au auzit. Și în Parlament, dacă uh, institutul vrea să-și mențină sprijinul din partea noastră, trebuie să vină uh, și să participe la audieri. Și cred că ITRE ar trebui să facă în fiecare uh, an câte o audiere uh, cu EIT-ul și cu câte un uh, kick. Acum, propunerea din partea Comisiei CULT a unui kick CCI, un, nu trebuie să uităm că majoritatea Uh, veniturilor pentru industriile creative și culturale uh, provin din jocuri video, uh, servicii de streaming și filme. Toate acestea presupun inovare tehnică și trebuie să acționăm în acest sens în uh, Uniunea Europeană. Uh, știți că în uh, Regatul Unit uh, avem Harry Potter. Uh, ar trebui uh, uh, industria jocurilor uh, video, iarăși este o sursă extraordinară de, uh, uh, de generatoare de venituri. Propun ca lucrurile să stea la fel pentru restul Europei. Dacă aveți uh, întrebări despre chicurile creative și culturale, vă rog să mă contactați. Mulțumesc! Dacă nu sunt alte uh, cereri din partea colegilor membri ai Parlamentului, vreau să preiau cele spuse de colegi în legătură cu modul în care putem să uh, facem o mai bună publicitate. Este greșeala noastră. Dacă avem uh, o cerere de oferte de proiecte uh, pentru 4 milioane de euro pentru orașe inteligente, dacă nu integrăm un hub regional sau un uh, kick, atunci de ce mai facem această publicitate? de pildă un chic în știință și diplomație sau vom avea un hub în Israel și uh, în Israel uh, ideea antreprenorială uh, este foarte dezvoltată. Atunci, de ce mai facem publicitate? Dacă nu vorbim despre programul Orizont pentru a crea pârghile necesare, Trebuie să uh, ne concentrăm asupra EIT-ului, dar ideea este care este contextul în care există acest institut uh, european. În niciunul dintre programele operaționale ale fondurilor uh, structurale nu am vorbit despre această integrare a EIT-ului sau a acestor hub-urilor pentru că al minter am putea să le cerem idei în legătură cu modul în care putem să combinăm uh, fondurile uh, structurale și Institutul European uh, al Inovării și Tehnologiei. Niciodată n-am avut ideea aceasta de a avea un criteriu obligatoriu în programele operaționale a fondurilor structurale de a avea această integrare uh, a EIT-ului sau chicurilor. Uh, Vrem să schimbăm lumea, dar uh, putem să facem acest lucru, să avem mai multe pârghii numai dacă suntem cunoscuți, pentru că alminter ești prea mic și nu ești cunoscut. Domnul Jan Hoffman este aici prezent din partea Comisiei Europene. Micro, please. Cu microfon, vă rog. Sorry. Sorry. scuze, domnule președinte, domnilor eurodeputați. Vă felicit în primul rând pentru alegerea dumneavoastră ca președintele acestei comisii. Vă mulțumesc pentru această oportunitate de a rezuma inovațiile pe care le introduce comisia în propunerea sa. Propunerile pe EIT sunt menite să financeze uh, cadrul EIT în, în Orizont Europa și pentru a îmbunătăți funcționarea EIT să capitalizeze punctele forte. În ceea ce privește regulamentul, propunerea, Comisia propune o reformare pentru a introduce într-un singur act legislativ regulamentul inițial din 2008 cu amendată în 2014 și propunerea actuală pentru a asigura o mai mare claritate și transparența acestor schimbări și am introdus și o clauză de independență temporală pentru a nu mai fi necesară amendarea la fiecare CFM. Așa, în acest fel trebuie să se adopte o nouă agendă la fiecare perioadă de șapte ani, în conformitate cu programele europene de cercetare și inovare și, pentru, și cu definirea uh, domeniilor de cercetare. acest lucru îl face acest plan strategic. Noile inovații propuse de către Comisie se bazează pe probe robuste, cum ar fi evaluarea EIT în 2007-2016, raportul uh, Curții de Conturi. Uh, inovația principală menționată des aici, des aici a fost uh, deschiderea și transparența. EIT va asigura ca kix să aplice uh, principiul deschiderii și transparenței, în special la selectarea noilor membri. Acest plan strategic uh, uh, introduce un plan care poate să fie clarificat ulterior, prin, bazat pe uh, ratele în scădere de cofinanțare pentru a stimula um, durabilitatea uh, acestor kicks. După perioada în care totalul de 15 ani în care ar trebui să atingă durabilitate financiară, EIT vor avea posibilitatea de a semna un memorandum de cooperare. Pe uh, dimensiunea regională. Da, această dimensiune ar trebui să devină, să facă parte și se propune uh, alocarea uh, unui procent pentru aceste riscuri. Noi propunem o susținere țintită pentru instituțiile de educație superioară pentru a putea introduce schimbări în ecosistem, 25% trebuie să fie uh, adresate către statele care sunt uh, mai modeste din punct de vedere al inovației. În ceea ce privește industriile culturale și creative, acestea sunt propuse pentru 2021. A doua parte va fi propusă ținând cont de prioritățile identificate de programul de priorități strategice. În ceea ce privește guvernanța, s-a cerut uh, creșterea eficienței și răspunderii în uh, domeniul strategic, sinergiile cu EIC și cu alte părți ale Horizon și alte instrumente relevante. Acestea vor fi dezvoltate. Și în final, um, pentru că s-a menționat și problema uh, personalului, subliniem și că acum am introdus în regulament posibilitatea contractelor pe termen lung. Mulțumesc din nou și rămânem, bineînțeles, la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul colegilor raportori, îi dau cuvântul domnului Buzec. A fost pe listă, însă a trebuit să părăsească sala. Vreau doar să Eh, subliniez ceea ce s-a spus și înainte, însă este o întrebare foarte importantă pentru Comisia Europeană. Ar trebui să avem soluții care să se asigure că eh, activitățile sunt eh, durabile. Cred că educația trebuie să rămână susținută post 2000 în post perioada de 15 ani, după 2024. Dacă nu ne pasă, atunci triunghiul nostru al cunoașterii va fi periclitat și susțin și uh, ceea ce a spus colegul nostru de la Renew. Uh, schema de inovare regională este și ea esențială pentru susținere post-2024. Ne amintim că ați menționat trei kicks, uh, digital, climă și energie. Acestea au fost primele. Este foarte important să le păstrăm în același stat cu aceeași posibilitate de finanțare pentru primii 15 ani. Deci este important să se păstreze această răspundere a instituțiilor europene. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule președinte. Uh, domnule Hijaps, ați avea o întrebare particulară? Da, mulțumesc. O scurtă întrebare pentru reprezentanții Comisiei Europene. Noi am vizitat Budapesta și Viena și acolo am văzut că unele dintre aceste KICS, cum ar fi cele pe energie, climă și așa mai departe, uh, fac lucruri foarte bune, fără niciun dubiu, și majoritatea sunt uh, departe de durabilitate financiară. Anul 2023 se apropie vertiginos. Ce înseamnă un memorandum de cooperare cu acestea? E doar pentru clarificare. Vă mulțumesc. O altă scurtă intervenție și după aceea. O scurtă întrebare pentru reprezentanții Comisiei. Ați spus că ați inclus posibilitatea unui contract de muncă pe termen mai lung, dar ce se întâmplă cu acești 10 oameni care au început chiar la bun început? Nu li se va aplica lor, deci avem în continuare această problemă cu cei 10 oameni care au început la în, la demararea proiectului și care al căror contract nu poate fi prelungit. Do do doamna vicedirector general, doar că doriți să răspundeți? Vă mulțumesc în ceea ce privește chicurile și durabilitatea financiară. Chicurile au diverse modele de afaceri și surse de venit. Este foarte bine ca aceste surse să se diversifice și încercăm să încurajăm o asemenea diversificare. De aceea am propus acest nou model prin nou regulament, ce ar însemna pentru relația dintre EIT și KIX și mm, ce se va întâmpla cu aceste KIX după 15 ani și noi credem că investiția UE în KIX ar trebui să fie păstrată într-o formă sau alta. De aceea am propus aceste memorandumuri de înțelegere între EIT și KIX ca acestea să rămână în familia mai largă. Ce ar însemna acest memorandum de cooperare? se stabilește drepturile și obligațiile chic după acest, această perioadă, de exemplu, utilizarea brandului, participarea activităților, participarea la aceste activități comune cu absolvenții. E un, sunt aspecte care ar putea să ajute în păstrarea acestor chicuri în momentul în care evoluează uh, scena de dezvoltare inițiată de EIT. Dar ne dăm seama în legătură cu aceste contracte, în, conform regulamentului, e o situație care nu poate fi rezolvată altfel. De aceea am propus în nou, nou regulament ca situația să fie remediată pentru perioada cea nouă. Vă mulțumesc pentru a, concluzia finală. Dau cuvântul celor doi raportori. Doamna Marisa Matia s-a început. Mulțumesc, domnule președinte. dori doar să fac o observație în legătură cu ultimul uh, răspuns al reprezentantei Comisiei în legătură cu contractele angajaților. Cred că Comisia a comis o eroare aici. Noi încercăm să găsim o soluție care să ne permite să continuăm niște oameni vor rămâne fără locuri de muncă datorită unei uh, erori administrative și trebuie să existe dorința de a rezolva această problemă. Sunt de acord cu ideile menționate de către raportor. Voi conlucra cu ea în ceea ce privește divergența în legătură cu criteriile de excelență, bineînțeles că acestea le dorim peste tot în Uniunea Europeană. Putem să atingem excelența, dar dacă punem accentul doar pe aceste criterii, vom avea până în final o varietate mult mai mică decât avem în momentul actual. După aceea, trebuie să lucrăm pe noile chic care trebuie să fie identificate în legătură cu raportul meu. Mulțumesc pentru comentarii, nu am timp să le răspund fiecăruia. Sunt o serie de criterii care trebuie să fie avute în vedere. Durabilitatea, kick, trebuie să ținem cont aici de o serie de aspecte. Fiecare kick este diferit, diferită. Um, abordează probleme asemănătoare, însă în sectoare diferite. Așadar, avem probleme similare, dar va trebui să le rezolvăm în mod diferit, ținând cont de fiecare comunitate. Deci avem nevoie de abordare politică, ținând cont de regiunile în care sunt uh, active aceste comunități. Nu putem să avem o abordare unitară și să considerăm că toate comunitățile funcționează în, mod identic. Atunci când discutăm dacă EIT are succes sau nu, nu punem sub, nu chestionăm existența sa sau nu uh, pentru că inovația nu apare din neant, durează mai, mult, mai mulți ani de muncă grea pentru a avea ceva de arătat societății. Vorbim despre un institut care are o, o vechime de 10 ani sau 11 ani în acest moment. Cred că ar fi foarte greu să putem spune dacă este de succes după 10 sau 12 ani. Nivelul rezultatelor pe care le-am uh, obținut până acum arată că s-a obținut mult acest lucru ar trebui să fie văzut ca o, o realizare, nu pur și simplu existența institutului. Avem nevoie de companiile mari, să trebuie să implicăm și IMM-urile. Majoritatea economiei este formată din IMM-uri și trebuie să reflectăm acest lucru și în munca noastră. Dacă privim chiar natura Uniunii Europene. Companiile mari trebuie să fie implicate, însă să nu le uităm să nu uităm coloana vertebrală a Uniunii Europene și anume IMM-urile. Uh, echilibrul de gen trebuie să fie rezolvat, uh, echilibrul geografic a fost deja menționat și mai larg vorbind, uh, cred că avem posibilitatea de a avea un regulament foarte bun care abordează toate chestiunile menționate, consolidarea rolului EIT și apărarea unui model care funcționează, dar care ar putea să funcționeze mai bine prin îmbunătățirea capacității și a politicilor de a fi în sprijinul comunităților. Aș mulțumi pentru comentariile făcute de către colegii noștri sunt sigură că vom putea să lucrăm foarte bine împreună. Vă mulțumesc. Doamna Carvaiu, aveți cuvântul. În primul rând aș dori să mulțumesc doamnei Matias, coraportarea mea, celorlalți raportori din umbră, tuturor colegilor pentru sugestii sunt încrezătoare că uh, pozițiile noastre corespund, uh, vorbim despre echilibre geografice, de gen. Raportorul nostru din umbră a spus că avem nevoie și de un echilibru mai bun în la triunghiul cunoașterii. Acest lucru va apărea fără îndoială în raport trebuie să lucrăm mai mult, de exemplu, pe păstrarea excelenței ca un criteriu pentru a fi inovatori și rezultatul final al acestui proces trebuie să fie în beneficiul cetățenilor europeni. De asemenea, trebuie să discutăm mai mult uh, chestiunea celui de-al doilea HIC. pentru a avea criterii de durabilitate mai juste și echilibrate pe baza educației și serviciilor pe care le aduc în uh, regiuni. Așadar, uh, ceva muncă mai este, însă cred că suntem cu toții uh, de acord că avem nevoie de un EIT mai bun și uh, m-aș bucura să-mi trimiteți aceste sugestii pentru raport. Vă mulțumesc, am încheiat discuția pe acest subiect. Acum aș dori să vă spun că următorul pas este discutarea proiectului de raport în 18-19 martie 2020. Termenul pentru amendamente va fi cel mai probabil 24 martie și în 27-28 aprilie vom avea votul ITRE și vom vedea când va avea loc votul în plenară. Trecem la punctul 12. Încercăm să mergem puțin mai rapid însă vom uh, avea timp pentru un dialog, uh, întrebări și răspunsuri, schimb de opinii cu Comisia Europeană în legătură cu situația uh, actuală a implementării directivei în legătură cu sistemele de informatice și de securitate. Îi dau cuvântul domnului Iacob Boratinski, șef de unitate pentru cibersecuritate și um, politică de pentru viața privată digitală la DigiConnect. Îl așteptăm să ni se alăture. Vă reamintesc că directiva în legătură cu securitatea sistemelor, rețelelor și sistemelor informatice, directiva NIS, a fost adoptată de către Parlamentul European în 6 iulie 2016. Trans- termenul de transpunere a fost 9 mai 2018 Primul raport uh, de plin va fi transmis până în 9 mai 2021. Statele membre au avut până în 9 noiembrie 2018 să identifice operatori de servicii esențiale, de exemplu operatori în domeniul electricității și transporturilor, precum și furnizorii de infrastructuri digitale, cum ar fi um, nume de domeniu. Comisia a uh, publicat primul raport sub uh, clauza de revizuire uh, revizuirea directivei pune accentul pe felul în care statele membre au s-au achitat de identificarea operatorilor de servicii esențiale. Raportul a constatat neajunsuri substanțiale. Îi dau cuvântul acum domnului Boratinski, care ne va da mai multe detalii în legătură cu aceste aspecte, precum și alte aspecte ale directivei NIS prezent, în timpul prezentării sale, uh, l-aș durea ruga să nu vorbească mai mult de 10 minute. Vă rog, uh, indicați dacă doriți să interveniți. Coordonatorii vor avea prioritate, însă aș dori să avem doar o rundă de intervenții pentru a încheia, precum am prevăzut, la ora 16.45. Domnule Boratinski, aveți cuvântul. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much, uh, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnilor și domnilor. Mulțumesc că m-ați invitat la microfonul comisiei dumneavoastră. Această directivă este pentru noi temelia și un pilon al cadrului siguranței cibernetice. Este vorba de directiva privind sistemele uh, și rețelele informatice Practic nu a fost tocmai ușoară negocierea acestei directive, a durat peste trei ani de zile. Parlamentul European a jucat un rol cât se poate de important în sensul că acest proces a avansat foarte rapid. În fine, a durat un an și jumătate până la urmă partea de uh, recuperare. În orice caz, pot să vă spun că acum în directiva se rezumă la trei chestiuni, în sensul că trebuie să ne asigurăm că avem niște uh, resurse elementare la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, în al doilea rând că există companii în sectoare de bază care practic uh, vin cu practici, uh, bune practici de management pentru raportarea incidentelor și, în sfârșit, a treia parte a directivei este consacrată unor mecanisme de cooperare la nivel comunitar. Deci, practic, directiva a fost adoptată în, uh, la jumătatea lui 2016, iar data de transpunere a fost mai 2018. Uh, repet, transpoziția s-a dovedit, transpunerea, pardon, s-a dovedit a fi uh, o dificultate pentru multe state membre și, practic, până în septembrie anul acesta, toate statele membre au informat în legătură cu transpunerea totală a acestei directive. Practic, în acest moment nu am reușit să avem o imagine de ansamblu completă a transpunerii totale, dar putem spune că pragul respectiv a fost atins și deci cam toate actele legislative necesare de transpunere a directivei există. Domnul președinte vorbea despre raportul recent în legătură cu identificarea operatorilor pentru serviciile de bază. Într-adevăr, acesta presupune un calendar și, într-adevăr, situația este relativ unică. Vorba despre o directivă adoptată în temeiul articolului 113, dar scopul suprem al acestei directive și companiile care sunt vizate de obligațiile care decurg din directivă, aici vorbim despre o identificare a statelor membre fiecare în parte, atât Parlamentul cât și Comisia, la momentul negocierilor, s-au arătat îngrijorate în legătură cu eventuale efecte în ceea ce privește fragmentarea, motiv pentru care am avut, am creat această clauză specifică, am cerut evaluarea coerenței identificărilor, asta cu mult înainte de raportul de verificare final, care trebuie să apară în mai 2021. Statele membre au avut la dispoziție șase luni pentru a identifica uh, pe acești operatori. Termenul a fost, deci, noiembrie 2018 și ideea era să se producă un raport cu șase luni mai târziu, însă și de data aceasta s-au înregistrat întârzieri în legătură cu complexitatea acestui proces, motiv pentru care am așteptat, am dorit să avem o imagine de ansamblu motiv pentru care, până la urmă, raportul respectiv a fost publicat cu o întârziere de câteva luni la sfârșitul lunii octombrie. Personal, vă recomand sincer să aruncați o privire pe acest raport. Dacă ne vom uita peste concluzii Vom vedea că în raport sunt identificate anumite lacune care țin de coerența identificării, iar în ceea ce privește coerența, acesta, la asta se rezumă, practic, este vorba despre faptul că, în mod normal, companiile care, să spunem, activează în domeniul finanțelor, energiilor sau băncilor, care sunt acoperite de domeniul de aplicare al directivei, ar avea o dimensiune comparabilă și o gamă de servicii la rândul comparabile, și sunt identificate ca fiind agenți economici sau nu. Acum depinde și de cât de importante sunt din punct de vedere sistemic. Deci, am analizat aceste informații primite de la statele membre referitoare la identificarea așa ziselor servicii esențiale oferite de către aceste companii Abordările sunt semnificative și există diferențe de abordare între statele membre în ceea ce privește aspecte legate de granularitate. Există uneori, de pildă, o definiție generală pe categorii, cum ar fi, de pildă, electricitatea, alimentarea cu electricitate. Însă există alte servicii mult mai specifice, care s-ar referi la chestiuni de genul uh, transmiterea electricității, producerea de electricitate, distribuirea ei. Nu v-aș plictisi cu amănuntele, însă acesta este unul dintre acele elemente unde sau prin care încercăm să identificăm anumite diferențe. De asemenea, statele membre au folosit praguri pentru cantitatea de electricitate produsă sau pentru sistemele autonome conectate. De asemenea, dacă vă uitați la aspecte legate de internet și acolo vedem care sunt diferențele și care sunt semnificative între statele membre. Deci e un rezultat final și anume există grade diferite referitoare la numărul companiilor care au fost identificate ca fiind, să spunem, operatori pentru anumite Uh, servicii cu caracter general. În orice caz, analiza este completă în momentul în care avem o imagine de ansamblu a ceea ce se întâmplă în statele membre, în momentul în care încheiem uh, transpunerea amănunțită, însă deja încă de pe acum se poate constata că avem totuși un anumit nivel de fragmentare și că acest lucru ar putea eventual să afecteze indirect și implicit uh, siguranța cibernetică din cauza dependențelor acestea cibernetice care pot afecta companiile din anumite țări. În anumite țări, cred că aceste companii ar fi vizate de obiectivele care decurg din directive, în vreme ce în alte țări nu. Dar, mă rog, asta este o chestiune punctuală. Ce facem noi astăzi? Uh, analizăm cu foarte mare grijă modul în care se transpun în practică prevederea la nivel național, deci împreună cu echipa mea, practic, facem o vizită în toate statele membre. Am ajuns la jumătatea acestui circuit, am vorbit deja cu cea mai mare parte a autorităților este un sistem complex. Unul există o singură autoritate centrală, dar uneori com- competențele sunt descentralizate, deci avem mai multe organisme de reglementare. Uneori avem mai mulți interlocutori, uneori doar uh, guvernul, uneori trebuie să vorbim separat cu grupuri de companii care sunt vizate de prevedere directivei. Deci, practic, reușim să ne facem așa o imagine extraordinar de completă în legătură cu ceea ce se întâmplă. În orice nivel profesional este un exercițiu foarte consistent pentru că vedem care sunt efectele um, la fața locului. Avem un stat membru în care se poate spune că datorită directivei, să spunem, au reușit să recruteze de patru ori mai mulți experți în materie de siguranță cibernetică. În alte state membre, vorbim cu experți la nivelul companiilor care ne spun că datorită acestei directive, pentru prima dată sunt luați în serios de către Consiliul uh, de resort și primesc uh, un uh, buget corespunzător. Practic, încă mai sunt multe de făcut, mai sunt țări unde încă e nevoie să se adopte anumite îndrumare, anumite orientări generale, o legislație secundară. Deci, deși în 2016 s-a adoptat directiva, cred că suntem tot într-o fază incipientă a aplicării directivei. Cum spunea și domnul președinte, data e 21 mai, data de revizuire, practic este ultimul termen când ne propunem să mai revizuim uh, Uh, directiva, domnul comisar Thierry Breton, în răspunsurile la audier, și-a exprimat intenția de a modifica acest instrument până în mai 2021, cel târziu, spunea dumnealui, însă un ultim lucru pe care l-aș menționa în contextul punerii în practică a acestei directive este funcționarea organismului care a fost înființat în temeiul directivei. Este vorba de grupul de cooperare NIS. Este o reușită. Statele membre cooperează pentru a-și alinia abordele naționale și experiențele și, în egală măsură, acest organism este principal organism de cooperare în materie de siguranță cibernetică, dincolo de simpla aplicarea directivei și cred că cel mai greitor exemplu în acest caz este munca depusă în legătură cu siguranța rețelelor 5G, care a fost încredințată grupului de cooperare NIS și care se bucură de un sprijin din partea Comisiei prin mandatul său renoit și prin legislația în materie, joacă de asemenea un rol foarte activ în a sprijini statele membre pentru a pune în practică aceste prevederi. Acum, deși spuneam că într-adevăr vom continua cu alte inițiative, cred că aceste directive trebuie să rămână, nu știu, așa, un fel de abecedar, un fel de manual de alfabetizare și merită și alocarea de resurse, dar și o atenție politică suficientă din partea Parlamentului. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim uh, pentru explicațiile oferite, mulțumim în egală măsură pentru că ați fost atent și la cronometru. Avem două solicitări de intervenție. Dacă mai doresc și alții uh, colegi, uh, dacă se vor simți motivați după primele două întrebări, vă rog, sunteți bineveniți și voi începe cu doamna Piar del Castillo. Mulțumesc foarte mult! Dacă... De fără microfon. Uh, Mulțumesc, spuneam, într-adevăr, am apreciat foarte mult uh, intervenția noastră și numai eu. Ne interesează să știm uh, unde, în ce stadiu se află aplicarea NIS și care sunt concluziile. Cred că e foarte limpede că 30 din concluzie dumneavoastră că statele membre au pus la punct o serie de metodologii foarte variate și că există diferențe de interpretare în legătură cu ceea ce reprezintă un serviciu exact și acest lucru oferă o posibilitate de fragmentare și acesta este, acesta este scopul pardon, directivei. Dacă așa stau lucrurile, revizuirea și adaptarea directivei NIS și al domeniului de aplicare, practic, precum și al unei cooperări îmbunătățite între statele membre și autoritățile de resort este esențială și cred că este un subiect de care trebuie să ne ocupăm. Asta cât mai repede cu putință, pentru că Aceste probleme trebuie să fie soluționate. Dar, din acest punct de vedere, cred că e mai bine să avem în vedere un regulament și nu o directivă. Știm care e problema directivei, știm că există această posibilitate de interpretare și interpretarea este prea extinsă. Deci, practic, este vorba despre nevoia de a avea timp și în același timp o abordare clară și o modalitate clară de interpretare și aplicare a acestor modalități. Cred că ar fi de interes dacă această revizuire s-ar face sub forma unui regulament, nu sub forma unei directive. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, doamna de Pilar del Castillo. Domnul Hristov. Mulțumesc. Agenția Națională a impozitelor din Bulgaria a fost victimă, a fost atacată, administrația fiscală a fost atacată de către hackeri și astfel încât datele a peste 5 milioane de cetățeni au fost divulgate. Ca urmare a acestei măsuri, În cadrul vizitelor făcute de către comisie, aș vrea să știu dacă a fost deja comisia în Bulgaria și dacă da, care este evaluarea noastră a situației la fața locului. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, doamna Virkunen. Mulțumesc, uh, și, domnule președinte, și mulțumesc și uh, pentru prezentare. Uh, dacă vorbim despre siguranța cibernetică, este foarte important să ținem cont de acest aspect la toate nivelurile, la nivel de companii, la nivel de state membre, dar și la nivel european. Și aș dori să vă întreb dacă și unde considerați dumneavoastră că există cele mai mari riscuri și unde ar trebui să intervenim. Există anumite sectoare ale societății, ale activității economice, în viața noastră de zi cu zi, unde nu ne-am uh, concentrat poate atenția suficient la acest capitol, sau considerați că există, nu știu, un anumit nivel în ceea ce privește statele membre? Sau există anumite tehnologii? Dumneavoastră deja vorbeați despre tehnologia 5G, dar poate că mai sunt și alte tehnologii unde poate ar trebui să existe mai mare sensibilizare în legătură cu riscurile privind siguranța cibernetică și, în egală măsură, ce părere aveți dumneavoastră? Credeți că Testarea și instruirea sunt suficiente în statele membre și în organizațiile din statele membre, astfel încât să fim pregătiți pentru eventuale riscuri de siguranță cibernetică? Mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte intervenții și alte solicitări de luare la cuvânt, o să vă rog să răspundeți la cele trei interpelări și dacă mai sunt alte observații sau alte concluzii, puteți face lucru. Domnul Boratinski. Sorry, sorry, sorry. Mr. Klaus Buchner. Please, you have the floor. Sorry. Sorry. Domnul Buchner. I would be called anyway. But uh, we have... Um... Avem două doverii diferite, trebuie să fim atenți. Modul normal mai mult sau mai puțin legal, uh, legal în care pot fi uh, date datele unei terțe părți și uh, modalitatea legală și ilegală, care nu poate fi abordată de o asemenea directivă, pentru că este ilegală. Și Uh, există o mare posibilitate de tranzacționare ilegală a datelor. Știți discuția despre Huawei și nu numai asta. Avem un sistem aici în Europa de transmitere a datelor personale într-o manieră ilegală este privită favorabil de guvernele noastre. Nu fac nimic împotriva acestui lucru. Deci, cred că este o modalitate bună de a începe discuția. Trebuie să oprim transferul ilegal de date care se întâmplă peste tot în Europa. Thank you so much. Mulțumesc foarte mult. Acum aveți cuvântul, domnule Boratinski. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste contribuții. În primul rând, Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Castilio pentru comentariile sale. A fost uh, uh o susținătoare a eforturilor uh, noastre, mai ales când e vorba de uh, actul privind uh, uh cibersecuritatea. Trebuie să vedem care este modalitatea cea mai bună de a asigura alinierea atunci când este necesar. Statele membre au făcut un efort pentru a lucra în această direcție cu măsuri de tip soft. Au fost schimburi de practici în ceea ce privește identificarea, dar am văzut care este rezultatul. Avem numai o zonă a directivei uh, care este, de pildă, uh, furnizorii de servicii uh, cloud. Dar aceasta nu este atât de puternică ca în cazul furnizorilor de servicii sociale. Mulțumesc pentru acest punct de vedere. O să lansăm consultări largi și o să fim atenți la punctul de vedere al Parlamentului. Ați vorbit de Bulgaria, da, cunoaștem acest incident major. Am fost contactat de autorități, au fost uh, schimburi uh, uh, în uh, cadrul sistemului SISIR, un sistem este principala interfață Uh, prin care ne putem ajuta în chestiuni tehnice. Am uh, făcut o, o vizită recent în uh, Bulgaria. În această etapă timpurie nu facem comentarii asupra constatărilor noastre. Îmi pare rău că în această fază nu pot să vă dau alte detalii. Uh, este clar un nivel diferit de maturitate uh, în uh, statele membre. Acesta a fost principalul motiv pentru care am venit cu o directivă. Sigur, lucrurile stau altfel pentru țările care au foarte multe teme să-și facă pentru a prinde din urmă pe ceilalți. În contextul programului de cooperare a acestui grup de lucru au fost negocieri și cu Parlamentul pentru a ne asigura că această cooperare între statele membre este mai palpabilă, poate să fie monitorizată. Deci, uh, discutăm uh, măsuri cum ar fi Erasmus pentru uh, cibersecuritate, schimburi între uh, autoritățile statelor membre. Am primit o finanțare mică care ne permite să începem de anul viitor. Apoi o propunere să începem uh, peer reviews uh, cu ceea ce nu este deloc ușor pentru că există puncte de vedere foarte puternice cibersecuritatea ține uh, de uh, securitatea națională și nu de nivelul cooperării cu Uniunea Europeană. Legat de întrebarea dumneavoastră, uh, până acum avem grade diferite de maturitate și între sectoare. Asta ne arată analiza acestei directive. Dacă facem o analiză a riscului, felul în care riscul s-a materializat într-o fază timpurie, în felul acesta au putut fi evitate ă, pierderi financiare. Dacă vedem ă, cazul băncilor, ă, instituțiile financiare au sisteme de apărare împotriva atacurilor cibernetice mult mai bine puse la punct apoi uh, și la nivelul uh, Uniunii Europene prin uh, mecanismul unic de supraveghere al Băncii Centrale Europene. Deci, băncile și instituțiile financiare sunt mult mai pregătite. Apoi, spitalele. Volumul de date gestionate spitale în zilele noastre este unul semnificativ Apoi este uh, uh, bazarea pe diferite servicii, uh, tipuri de operații, riscurile sunt foarte mari și este un domeniu în care vedem că este foarte mult de făcut. Spitalele nu sunt pot fi comparate cu uh, băncile și cu sistemele acestora. Uh, administrațiile publice nu sunt în domeniul de aplicare al directivei. A fost parte a uh, propunerii comisiei, ceea ce nu a fost acceptat de statele membre. Unele state membre au făcut o transpunere la nivel național, care a fost foarte mult susținută. Statele membre Uh, iau măsuri pentru a apăra uh, sistemele municipale și guvernamentale în ceea ce privește uh, tehnologiile, inteligența artificială, 5G-ul, toate acestea sunt exemple în care cibersecuritatea este o componentă importantă a soluției și o desfășurare responsabilă a acestor tehnologii. În ceea ce privește ultima întrebare, ceea ce pot să spun, ce facem uh, în cadrul uh, directivei NIS uh, este reziliență cibernetică, să creăm posibilitatea ca companiile, instituțiile publice să se apere mai bine împotriva unor atacuri cibernetice nu vorbim numai de atacuri cibernetice, ci directiva ANIS vorbește de toate tipurile de pericole. Sunt incidente serioase care uh, nu sunt rezultatul unor uh, fapte rău intenționate. Uh, de pildă, controlorii de trafic pot să apare incidente în urma unor uh, update-uri de software uh, făcute uh, prost. Uh, deci vorbim despre reziliență, despre proceduri, despre apărare la nivelul companiilor, însă există și toată această zonă de a combate criminalitatea cibernetică și avem un cadru juridic. Interceptarea ilegală este o infracțiune definită în dreptul european. Uh, uh, este vorba de un act din 2011 care a fost revizuit, este un complement uh, important la directiva noastră. Mulțumesc! Mulțumesc pentru informații, pentru comentarii. Este o chestiune cât se poate de serioasă cu care ne confruntăm și facem eforturi pentru a dezvolta și mai mult uh, digitalizarea, uh, pentru a uh, construi mai departe inteligența artificială, problema infrastructurii va fi tot mai prezentă. Este important să ajutăm statele membre să se alinieze standardelor și cerințelor și să fie sigure. Vreau să mulțumesc colegilor care au avut răbdarea și au rămas până în acest moment al ședinței la ședința noastră de comisie. Putem să încheiem această ședință înainte de ședința coordonatorilor care va începe la ora 17. Ne revedem mâine dimineață cu schimbul de opinie cu comisarul pentru energie la ora 9. Vă mulțumesc!